Are toată lumea cartela de vot? Sau e cineva care nu are? Toată lumea are cartela de vot pentru că trebuie să votăm raportul care vizează planul de acțiune al Uniunii Europene împotriva traficului cu specii sălbatice. Raportorul este colegul nostru, Ricardo uh, Serao Santos. Vot electronic. Amendamentul 1. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 2. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 8. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 11. Votul uh, s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 1. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 14. Votul s-a deschis. Amendamentul 18. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Atenție, o luăm de la capăt. Amendamentul 18. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 19. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 20. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 21. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 22. Votul s-a deschis. Uh, votul s-a închis. Se adoptă. 23. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins, spune domnul președinte. Se corectează. Amendamentul 24. Amendamentul 25. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 26. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge amendamentul 27. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. Amendamentul 28. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 30. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 29. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 32 pentru. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 33. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 34. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 35. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 36. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 38. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 37. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge 39. Un amendament oral al colegului nostru Afronte. Oare ai dori să precizezi ce se întâmplă cu amendamentul tău? Da, este vorba de schimbarea unui singur rând. que quelqu'un s'oppose à cet amendement Personne, donc nous allons le voter. Se opune cineva, nu? Bun, atunci 39, uh, votul uh, s-a deschis. Votul s-a închis. Se uh, adoptă 40, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge 41, votul uh, s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 42. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 43. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 44. Votul s-a deschis. Uh, votul s-a închis. Se respinge. 45. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 46. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 47. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 48. Cu amendament oral. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 49. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 50. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 51. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 52. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 53. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 54. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 55. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 56. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum votăm rezoluția finală. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă astfel modificată. Vă mulțumesc, uh, stimați colegi. Am terminat cu votul. Nu aveam decât unul pe ordinea de zi. Dacă vreți să ieșiți, firește o puteți uh, face. Ne movimentez vite. Dar faceți-o repede.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 dacă sunteți de acord, stimați colegi, de altfel și dacă nu sunteți de acord, trecem la punctul următor, punctul 11 de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de stabilirea unui plan pe termen uh, lung pentru rezervele de coci și zone piscicole care exploatează aceste rezerve. Raportor este colega noastră, Diane Dodds. Am adoptat uh, textul în baza unor uh, negocieri constituționale în iunie 2016, după care textul a fost trimis Consiliului, care a adoptat textul pe 29 septembrie anul trecut și acum ne aflăm în primă lectură cu acest dosar și acționăm în baza articolului 294. În vederea adoptării definitive a Consiliului, putem să ajungem în a doua lectură. Dau uh, acum uh, coleg uh, colegii noastre cuvântul, doamnei Diane Dodds. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să vă spun că aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din Parlamentul European, din Comisia pentru Pescuit. A fost uh, o lege uh, care a prezentat niște provocări chiar de la bun început, acum câțiva ani. A fost și uh, obiectul unui uh, caz în instanță, după care a revenit în uh, Parlament. În primăvara acestui an uh, am uh, primit uh, ocazia uh, de a schimba această lege pentru a o finaliza la timp pentru Consiliul pentru Pescuit din decembrie. Aș dori să transmit, deci, uh, mulțumiri sincere colegilor din Parlament care au uh, lucrat din greu alături de mine, care au cooperat foarte mult și cred că am putut demonstra că această comisie poate să schimbe această lege, să o um, modifice într-o perioadă de scurtă de timp. Mă bucur că am avut un acord atât de bun de-a lungul întregului proces. Cum a explicat și uh, președintele nostru, această lege ne-a revenit după ce a fost adoptată uh, de către Consiliu fără modificări. Vreau să văd care sunt opiniile dumneavoastră uh, în legătură cu momentul în care ne aflăm. Mă bucur că dosarul va ajunge în plenară în noiembrie și uh, de-abia aștept să finalizăm uh, acest proces uh, pentru negocierile Consiliului pentru Pescuit din decembrie. Aș dori să transmit mulțumirile mele sincere și serviciului juridic al Parlamentului care a lucrat într-o manieră excepțională și care a cooperat strâns cu noi, ne-a ajutat pe tot acest parcurs. Aș dori să mulțumesc și secretariatului Comisiei care a făcut foarte multă treabă în legătură cu acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, e a doua lectură, cred că lucrurile sunt clare, nu au existat uh, probleme cu uh, Consiliul, deci uh, putem să încheiem subiectul pentru că nu s-au adresat întrebări. Nu voi da cuvântul nici Comisiei că nu, căci nu este cazul. Din uh, motive procedurale, uh, există un termen uh, pentru înaintarea amendamentelor fixat pentru mâine la ora 17. Votul în comisie va avea loc pe 9 și, sau 10 noiembrie, iar votul în plenară, cum spunea și Dian, în noiembrie 1 sau 2. Asta este, dragi colegi. Prin urmare, trecem imediat la punctul următor. Mulțumim, Dian și mulțumesc tuturor uh, colegilor raportori din umbră care au lucrat cu Dian uh, la acest uh, dosar. Trecem la punctul 12, planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective. Raportor este Ulrike Rodust. Astăzi ni se va prezenta propunerea de regulament de către serviciile Consiliului, de altfel. Așadar, dau mai întâi cuvântul Comisiei, domnul Astudilio, pentru această prezentare. Aveți cuvântul, Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați ocazia să vă prezint uh, propunerea. Foarte pe scurt, voi prezenta mai întâi evaluarea de impact și cum s-a făcut propunerea pe care o aveți în fața ochilor și vă voi descrie uh, uh, simplu uh, propunerea, dar voi trece la limba engleză. Îmi pare foarte rău, sunt chestiuni tehnice și mai bine vă descurc în engleză, că nici măcar nu cunosc majoritatea temelor în limba spaniolă. Uh, I start by describing the impact assessment. How was it done? You... Voi începe prin a descrie valoarea de impact. Veți vedea că propunerea a fost uh, precedată de o expunere de motive unde totul este explicat, ce s-a întâmplat, uh, de unde am venit noi cu această propunere și așa mai departe. Însă voi face un rezumat foarte scurt uh, a acestei valori de impact. Orice valoare de impact începe prin a descrie problema. Noi am identificat următoarea problemă. În situația actuală, uh, Există anumite planuri de uh, gestionare pentru Marea Nordului. Sunt planuri pentru cambulă și limbă de mare care nu au fost adoptate până în prezent. Există și obligații de debarcare și un proces de regionalizare care nu pot fi implementate pentru că există un nou instrument acum pentru aceste debarcări. Consecința acestor două fapte este sau ar putea fi că randamentul maxim durabil nu poate fi complet uh, atins până în 2020. Ori asta înseamnă că beneficiile pentru aceste stocuri uh, nu pot fi atinse de industria pescuitului. Un alt uh, rezultat ar fi că e posibil ca uh, obligația de debarcare să ducă la niște efecte nedorite. Pentru anumită specie se poate epuiza uh, cota de pescuit pentru ca aceste uh, specii să nu trebuiască să fie debarcate. Uh, deci, de aceea permitem existența acestor planuri care să minimizeze uh, aceste obligații. Iar cea de-a treia consecință ar fi că dacă nu există un plan multianual, există uh, insecuritate în domeniul pescuitului, pentru că industria nu poate să-și planifice așa cum trebuie uh, activitățile de pescuit. Acestea au fost deci problemele, iar opțiunile pe care le-am avut pentru rezolvarea acestor probleme au fost uh, identificate uh, în patru opțiuni. Discutăm, de fapt, doar două dintre ele uh, acum, pentru că două au fost eliminate. Aceea de a nu face nimic, pentru că trebuie să facem ceva, și aceea de a modifica planurile existente. Dacă tot ar trebui să modificăm planurile existente, atunci de ce să nu venim cu ceva uh, cu totul nou? Celelalte două opțiuni care ne-au mai rămas au fost uh, să folosim regulamentul de bază, deci noul instrument pe care îl avem, sau să adoptăm un, uh, o propunere cu totul nouă. Și pentru asta ne-au rămas câteva subopțiuni legate de sfera de cuprindere a propunerii trebuia să optăm pentru uh, anumite um, măsuri. Ar trebui să vedem de deci, ce date uh, ne sunt necesare pentru a ne atinge obiectivele și la ce viteză ar trebui să încercăm să recuperăm stocurile pentru a nu depăși nivelurile de precauție. Atunci când evaluăm uh, impactul, organizăm Uh, consultări publice, am consultat actorii interesați și aproape toți uh, actorii uh, consultați au fost de acord că această opțiune a doua era de preferat. Asta ca să nu venim cu noi planuri multianuale. Au existat și alte propuneri legate de aceste subopțiuni pe care le-am menționat, sfera de cuprindere și modul în care le am putea atinge obiectivele. Însă, ceea ce a făcut Comisia a fost să prezinte uh, Um, de a prezenta această evaluare Comitetului Economic, Tehnic și Științific pentru pescuit, pentru a vedea uh, care ar putea fi efectele diverselor soluții pe care le-am uh, gândit. Și așa am uh, făcut o analiză, iar din rezultatele sale și dintr-o analiză calitativă pe care am făcut-o, am ajuns la concluzia că ar trebui să prezentăm un plan multianual în care să ne atingem obiectivele până în 2020 și să redresăm uh, repede stocurile de uh, pești. Acest plan ar putea fi mai eficient în a ne uh, ajuta să ne atingem obiectivele politicii comune din domeniul pescuitului. Vom proteja mai bine mediul, vom avea rezultate economice mai bune pentru industria pescuitului, vor exista mai um, puține costuri și vom avea o performanță socială mai bună și asta pentru că nu se vor pierde locuri de muncă uh, din cauza unor posibile reduceri ale efortului de uh, pescuit. Povara administrativă, mai ales pentru IMM-uri, va fi mult redusă. De altfel, trebuie să spun că aproape uh, toate industriile de pescuit asociate planului sunt IMM-uri. Această propunere va fi o simplificare a regulamentului actual. Voi descrie acum propunerea ca atare. După cum am spus, expunerea de motive oferă um, anumite detalii legate de logica noastră, însă această propunere este foarte, foarte similară cu cea adoptată recent pentru Marea Baltică. Uh, deci uh, ea se bazează în foarte mare măsură pe propunerea care uh, viza Marea Baltică. Însă există anumite uh, diferențe, minore e drept, deși unele poate sunt destul de importante. Diferențe minore, să spunem, pot să vă ofer câteva exemple în acest sens. Propunerea la capitol obiective și ținte a fost împărțită în două nu avem un capitol uh, diferit pentru uh, aceste două componente. Conținutul este practic comun. Am grupat stocurile în șapte categorii, șapte grupuri de stocuri, așadar. Și pentru această distinție am aplicat anumite criterii bazate pe timpul de evaluare științifică disponibilă. Adică am vrut să vedem dacă există anumite clauze de salvatare la acest nivel, dacă uh, stocurile uh, se supun uh, cotelor legate de capturile totale admisibile și așa mai departe. Deci avem șapte grupuri. Prima grupă, stocuri pentru care avem uh, o analiză totală și pentru care se descrie foarte bine uh, Uh, ce se întâmplă cu precauțiile. Apoi mai avem o grupă pentru grupa numărul 2. Uh, uh, nu avem suficiente date, nu avem ratele de cultivare. Sunt anumite unități funcționale aici. We have stocks which are... Grupul 3, stocuri care, la care se aplică totalul capturilor uh, admisibile, dar nu avem o analiză uh, și nu avem, uh, avem seturi de MS uh, Y, deci uh, producție maximă sustenabilă. PMS. În grupul 4 avem nefrops, stocuri de nefrops care Bine, nu sunt deschise în unități funcționale și în grupul 5 avem stocuri care uh, nu fac uh, subiectul TAC, dar pot, pentru care pot fi luate anumite măsuri. Și la grupul 6 avem uh, specii interzise, mă rog, pentru care e interzis uh, um, pescuitul. Și în grupul 7 avem stocuri pentru care sunt uh, uh prevăzute Uh, măsuri PMS și măsuri de salvgardare. Mm, aici probabil toate nivelurile vor fi deținute, definite, mă scuzați, în planul anual pentru apele de vest. Clasificarea asta ne permite să determinăm măsuri specifice pentru un alt grup veți vedea că mai ales pentru grupurile 1 și 2, tipul de măsuri pe care, tipurile de măsuri pe care le propunem sunt practic aceleași uh, propuse pentru Marea Baltică. Procesul de regionalizare pe care îl propunem și tipul de măsuri care pot fi adoptate prin regionalizare sunt practic aceleași ca <clears throat> cele pentru Marea Baltică spune că o diferență minoră pe care o puteți găsi acolo uh, uh, nu produce mari efecte. Uneori sunt chiar și câteva greșeli care pot fi găsite, dar putem intra în detalii dacă doriți când vom uh, discuta în detaliu propunerea. Eu propun să ne oprim aici, în această etapă, și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc! Merci beaucoup, Armando. Je passe maintenant la parole. Mulțumesc, Armando. Acum Ulrike Rodus. Ja, ganz vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei der Kommission. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și Comisiei pentru această prezentare făcută. Cu toate acestea, mai am niște întrebări, așa se întâmplă când analizăm detaliile și pe aceste întrebări mă voi concentra azi. Pescuitul Pescarii din Marea Nordului așteaptă cu nerăbdare o hotărâre și de aceea trebuie să ne grăbim și să încercăm să ne stabilim calendarul și să-l respectăm. Propunerea com Comisiei se bazează pe aceste specii, stocuri demersale și cere aici o uh, îngrădire. Abordarea Comisiei trebuie să fie consistentă cu abordarea uh, folosită în cazul ecosistemelor. Cum s-a ținut cont de diversitatea speciilor, aș dori să știu. Ar putea Comisia să ne dea mai multe detalii în ceea ce privește neluarea în considerare a celorlalte stocuri demersale și pelagice și cum poate exista o asemenea abordare și pentru acestea. Apoi, cât de eficiente sunt aceste planuri, pentru că se vorbește, nu se vorbește de gestionarea capturilor adiționale. Apoi, la stabilirea tacurilor s-a ținut cont de diferite tipuri de pescuit și cum se continuă această abordare. Ar putea Comisia să ne explice ce dorește prin următoarele. Această abordare continuă în felul următor. Cum regăsim toate acestea în propunerea făcută? O altă întrebare. Uh, Comisia ne spune că regulamentul duce la o subutilizare a cotelor și de aceea e nevoie de reglementare suplimentară. E comisia de părere că toate opțiunile, cum ar fi selectivitatea crescută și schimbul de cote, cum merg acestea mână în mână cu alocarea cotelor pe statele membre? Apoi, pescuitul mix, e acesta suficient? Planul care a fost stabilit, ce fel de consecințe negative ar putea să aibă din punct de vedere social și economic? Și ajung la un alt domeniu. Propunerea Comisiei conține valori în ceea ce privește uh, grupa 1 și 2 și uh, decesul în cadrul acestora. Pentru unele, în ceea ce privește capacitatea de la pescuit, trebuie să, si, să se țină cont de diferitele variabile care intră aici. Ar putea Comisia să ne explice cum prin această abordare se ajunge la articolul 3, paragraful 1 și țelurile care sunt propuse acolo, și anume populația de pește să ajungă la un nivel crescut. Și apoi, cum um, trebuie să se pescuiască conform obiectivului de la articol 3. Apoi, mortalitatea în cazul peștilor care să fie peste valoarea limită la anumite specii, ce se întâmplă aici cu principiul precauției. Articolul 10 din cadrul multianual. Aici, valorile de referință care apar, ce trebuie să mai intre în acestea. Unde se pot găsi referințele de mărime pentru grupele de la 3 până la 7 în planul propus de comisie? Domeniul de aplicare din propunere și apoi speciile călătoare. Acestea sunt implicite, însă se spune că sunt puțin afectate de propunere. Ar putea pro- Comisia să ne spună mai bine ce se va întâmpla în Norvegia cu gestionarea în urma acestui plan. Apoi, Comisia ar putea să ne spună în considerentul 18 prin măsuri suplimentare ce se înțelege exact prin acestea în legătură cu tacurile împărțite în cadrul pescuitului mix. Și o ultimă întrebare. Unde vede Comisia o diferență între abordarea pe care o are în Nord și în planul privind Marea Nordului și planul privind Marea Baltică? Și aș mai avea o întrebare mai mică, dacă există noutăți în Consiliul pentru Pescuit despre care aș, do- aș dori și eu să aflu. Mulțumesc! Merci, Ulrike un certain nombre de... Mulțumim, Ulrike. Mai sunt colegi care doresc să ia cuvântul. Monsieur Ghizeke. Excuse-moi. Je... Domnul Ghizeke. Vă rog. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Comisiei pentru prezentarea propunerii și mulțumesc și doamnei Rodus pentru introducere. Situația din, din Marea Nordului e de mult timp foarte proastă, de aceea e important să discutăm acest subiect și e important să existe un plan de gestiune durabil pentru speciile de acolo. E nevoie de un pescuit durabil bazat pe stabilitate și plănuire și pe oportunități constante de pescuit pentru pescarii noștri. De aceea salut această propunere a Comisiei care vorbește de planul și se orientează pe planul pentru Marea Baltică, astfel încât ne putem asigura că în diferitele mări există aceleași principii care sunt respectate. Această mare a Nordului întotdeauna a fost gândită ca fiind parte din aceste planuri. E un compromis foarte bun dacă se folosește această propunere ca plan pentru Marea Nordului. De aici trebuie să pornim și să ținem cont, bineînțeles, de caracteristicile Mării Nordului. Avem o abordare bună pentru următoarea noastră muncă și aștept cu nerăbdare răbdare colaborarea cu doamna Rodus și cu ceilalți raportori. Până acum nu ne-am întâlnit, o vom face pentru prima oară după această primă dezbatere. Eu sunt convins că trebuie să găsim un echilibru bun între mediu și între pescuit. Vorbim aici de existența pescarilor, de fapt, și așa cum ne spunea și Comisia, 98% dintre cei afectați sunt IMM-uri și trebuie să ne asigurăm că vom avea reguli care pot să fie puse în aplicare, în practică. Nu putem vorbi doar de reducerea poverii democratice, aici avem chiar o șansă să o punem și în practică. În ceea ce privește afectarea celorlalte țări, Norvegia, am auzit cele spuse de doamna Rodus, da, e o întrebare foarte interesantă cu care sigur ne vom ocupa în următoarele 12 luni. Negocierea acestui dosar începe acum odată cu negocierile pentru Brexit. Teresa May vorbea de acest Brexit foarte dur. Și atunci trebuie să vedem din cum va arăta Brexitul în ceea ce privește negocierile în curs pe care le avem noi. E ceva foarte interesant, vom urmări întreaga situația. Noi, PPE-ul, suntem pregătiți să sprijinim abordarea doamnei raportor, trebuie să ne grăbim, să avem cât de repede acest regulament, indiferent de ce se întâmplă cu negocierile privind Brexitul. Aștept cu nerăbdare colaborarea și vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup. Peter Mulțumesc, Peter van Dalen. Ja, dank, voorzitter, dank aan de commissie en ook aan collega Rodus voor... Mulțumesc, mulțumim și comisiei, mulțumim, domnule președinte. Aș dori să încep spunând că politicele de pescuit pentru Marea Nordului au dat rezultate foarte bune și multe stocuri de pescuit au crescut eh, la Marea Nordului. Nu Mă gândesc la pisicile, pisicile de mare și alte specii care eh, erau periclitate, eh, mă pot referi și la anumite specii de rechini, și am văzut cu ochii mei, am navigat și am văzut că uh, situația s-a îmbunătățit. Stocurile au crescut și sunt, uh, acești pești sunt pescuiți și trebuie să spunem asta că am avut uh, politici de succes care au dat rezultate pentru uh, Marea Nordului. Au făcut multe sacrificii pentru a ajunge la aceste rezultate. Și Asta e lucrul cel mai important pe care doresc să-l spun încă de la început, în ce privește viitoarea negocieri. Și, în al doilea rând, sunt de acord cu Comisia că am uh, avut rezultate cu planul multianual pentru Marea Baltică. Cât privește uh, linia directoare, sunt foarte bune și ne permit să facem progrese. Și un alt lucru pozitiv în legătură cu cele spuse de comisie e că Uh, avem de-a face cu reguli și structuri complexe și am vrut să le simplificăm. Și e bine că există obligația de raportare uh, care a fost modificată, e foarte important pentru industrie și apoi s-a modificat și uh, s-au modificat și cotele pentru producția maximă sustenabilă pentru Marea Nordului. Trebuie să continuăm aceste evoluții pozitive, însă mai sunt și alte chestiuni Există și probleme care se pot prevedea pentru pescuitul uh, uh, în Marea Nordului în următorii ani, pentru că se produce pentru anumite specii o situație de suprapescuit. Sunt pescuite în exces Aș dori să aflu în această dimineață din partea Comisiei cum vom rezolva această problemă pescuitul excesiv. Ce posibilități avem? Aș dori să mi se ofere un răspuns clar, dacă se poate. În fine, <clears throat> dincolo de asta, Există uh, două coloane acolo, coloana A și coloana B și este uh, corect, că așa am convenit pentru Marea Nordului, dar uh, se creează o impresie că s-ar putea crea o confuzie. Aș dori clarificări din partea Comisiei în legătură cu cele două coloane. Și în ce privește flexibilitatea, e nevoie de ea în nou sistem și aș dori să mă refer și la flexibilitate, pentru că dacă e să mă refer la tabel cu producția maximă sustenabilă, s-au făcut adaptări pe baza noilor date, însă dacă citesc eu așa printre rânduri, s-ar putea că într-unul din uh, uh, aceste tabele să fie implicată o procedură cu Consiliul și Parlamentul și atunci uh, cât va dura toată procedura? Un an, doi ani? Ce se va întâmpla? Poate Comisia ne clarifică lucrurile. De cât timp va fi nevoie pentru această procedură? Și în încheiere, uh, totuși, nu s-a vorbit despre lucrul cel mai uh, presant, și anume Brexitul. Știm că guvernul britanic dorește să, face o, să facă o propunere ca să declanșeze articolul 50 în martie și mă uit aici la calendarul propus de raportor, uh, termenul pentru depunerea amendamentului 5 aprilie 2017. Domnule președinte, am rezerve în legătură cu acest uh, calendar, pentru că dacă englezii declanșează procedura articolului 50, atunci mă întreb care va fi efectul asupra calendarului. Nu cred că e corect un calendar cu data de 5 aprilie pentru depunerea amendamentelor. Avem nevoie de flexibilitate și noi aici și asta înseamnă că acel uh, termen de 5 aprilie, din punctul meu de vedere, uh, nu, nu corespunde realității. Că este foarte posibil ca britanicii să declanșeze procedura articolului, articolului 50. Mulțumesc și acum doamna Engström. Mulțumesc, domnule președinte. Știți cu toții motivele uh, negocierilor îndelungate cu Consiliul, cu planul Valesa, ce am susținut noi, uh, că pescuitul trebuie să fie sub pragul PMS, am propus 80% și asta aduce nu doar la beneficii de mediu, ci și beneficii economice. Eh, ar fi mai mult pești în mare, efortul de pescuit ar fi mai mic și atunci ar, eh, eh, pescarii ar avea de profitat. Și păcat că acordul cu Consiliul permite pescuitul până la nivelul PMS. Noi, verzii, considerăm că asta este contrar regulamentului de bază. Deci am votat împotriva acordului final. Acum, în propunerea sa pentru Marea Nordului, Comisia are aceeași abordare ca și pentru Marea Baltică, deci se permite pescuitul peste pragul PMS și mă îngrijorează foarte mult situația. Deci, verzii sunt uh, din nou preocupați în legătură cu această situație, că se repetă planul de management de la Marea Baltică și la Marea Nordului. Premiul păi ăsta trebuie să fie o limită și nu o țintă. Comisia a utilizat valori extinse în planul de gestionare, așa cum au fost ele calculate de aici, dar nu au inclus uh, o prevedere specifică că trebuie, acce- a, trebuie aplicat rolul de consiliere a care spune clar că pentru a utiliza uh, seturile mai largi trebuie să reducem la zero când biomasa sub PMS este punctul de referință se spune doar la considerentul, considerentele pentru propunerea uh, referitoare la uh, Marea Nordului. Uh, pescuitul occidental al codului va continua la anul și nu s-a uh, respectat planul comisiei. Pentru somon și șprot uh, sunt decizii de, bine, uh, decizii de salutat. Însă Comisia și oamenii de știință au recomandat să se scadă codurile de stoc în, în uh, tacurile de anul acesta și asta ar fi însemnat să se poată recupera mai rapid stocurile. Apoi, miniștrii au spus să se reducă și pescuitul recreativ la, sto- la codurile de stoc. Pardon, <laughs> la, sto- la stocurile de cod, mă scuzați. Map that was signed into force just this... Uh, în această vară um, s-a renunțat la uh, acordul pentru cod În ce privește uh, codul din uh, Marea Baltică de Nord, uh, situația nu se bazează pe avizul ICES. Acolo sunt activități semnificative de pescuit recreativ. Cotele au fost stabilite la F0.35 Asta depinzând de o reducere de peste 20% a activităților de pescuit recreativ uh, la anul, dar nu se spune cum se va monitoriza situația. Se pare că planul pentru Baltica a eșuat. Parlamentul European a fost lăsat pe din afară și se vede treaba că lucrurile nu pot funcționa fără noi uh, și o conlucrare uh, strânsă cu Comisia. nu știu ce mai putem face pentru ca în sfârșit Consiliul să respecte prerogativele Parlamentului European. Mulțumesc. Madame Azucan. Mulțumesc, Linea. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Ca alte animale, și peștii sunt viețuitoare care suferă și ele și nimic, niciodată nu ținem cont despre asta, niciodată nu se respectă drepturile animalelor. Vedem asta și prin vocabularul pe care îl uh, utilizăm. Vorbim de biomasă, dar nu vorbim de animale, vorbim de exploatații de pescuit, dar nu ne referim deloc la bunăstarea animală. Planul acesta uh, își dorește să obțină maximum uh, posibil, producția maximă din uh, mare. Iată, producția maximă sustenabilă va chiar mai mult decât uh, acest plafon. Ca și cum dacă nu pescuiești un pește e ceva rău. Ca și cum dacă avem un pește care înaltă în mare, nu are nicio, este un pește care nu are nicio valoare pentru pentru oameni. La un moment dat s-a vorbit de un proiect pentru Marea Nordului. Sunt, uh, sunt unii care spun că este un proiect foarte bun. Domnule președinte, În ce privește planul Comisiei pentru Marea Nordului, l-am studiat în detaliu și mie nu mi se pare că este deloc bun. S-au stabilit o serie întreagă de uh, niveluri sub uh, plafonul producției maxime sustenabile. Vă pot da și exemple concrete. La articolul 4 se vorbește de o serie întreagă de condiții care permit pescuitul depășindu-se cotele, dar totuși nivelul rămâne foarte scăzut. Cred că condițiile prevăzute aici nu sunt suficiente. Eu aș dori să se modifice. Apoi, cele șapte categorii, sau mă rog, șapte grupuri. Există o serie întreagă de grupuri, de la numărul 3 până la numărul 7, pentru care nu sunt prevăzute măsuri de protecție suficiente. Există acolo opțiuni, însă adevărul e că se rămâne doar la stadiul de opțiuni. Eu mă întreb dacă Comisia nu ar fi uh, bine să intervină ca să stabilească lucrurile mai concret, să nu rămână atât de vagă formularea ca să putem proteja speciile de pești. Și în plus, mă rog, dacă există o specie periclitată, atunci trebuie să înceteze pescuitul acestei specii, să nu uh, căutăm tot felul de artificii juridice ca să continue pescuitul. În prezentarea făcută, reprezentantul Comisiei ne-a vorbit despre de barcări și de problemele pe care le pot întâmpina pescarii. Eu cred că pur și simplu pescar trebuie să înceteze activitatea de pescuit înainte de a depăși cota, că altfel nu ar avea probleme cu debarcările. Se pare că s-a întors lumea cu fundul în sus. În articolul 8 sunt prevăzute o serie de măsuri care trebuie să fie mult mai concrete Asta pentru a putea garanta viitorul acestor specii despre care vorbim aici. Domnule președinte, alt punct care cred eu că este foarte important, deși deja s-a vorbit uh, despre modul în care a apărut acest plan. Eu am votat împotriva planului și există raportor din umbră care până la urmă au cedat uh, în fața presiunilor Consiliului, care, să spunem, cerea lucruri diferite decât uh, propunerea inițială. S-a spus că vor fi excepții. Însă ieri Consiliul a vorbit despre cotele de pescuit și planul respectiv tocmai a fost adoptat. Și vedem Consiliul încearcă pur și simplu să ne forțeze mâna cu acest plan și atunci cred că posibilitatea de a supraviețui a unei serii întregi de pești, cum ar fi codul, vor fi foarte scăzute, ca să nu spun reduse la zero. Deci eu cred că e foarte important să protejăm ecosistemele și speciile, deci să ținem cont de o perspectivă pe termen lung, nu doar pe termen scurt și la beneficiu industriei de pescuit. Mulțumesc! Merci, Madame Azekamp. Mulțumesc. Și acum Nils Torvald. Thank you, Chair. And we could start by saying, here we go again. Mulțumesc, domnule președinte. Toți prietenii Mării Baltice se adună din nou. Cred că e bine cu această ocazie, pentru că când vom uh, reuși să facem să devină realitate planul pentru Marea Baltică, atunci vom avea o idee în legătură cu ce va face Consiliul, în ce fel va interpreta Consiliul ce ne dorim noi să obținem. Acum că știm că ce se întâmplă în Consiliu, probabil nu e nimic nou, își dorește acum să se joace cu diferite cifre, ar trebui să fie un avertisment pentru noi și când abordăm planul pentru Marea Nordului. Așa cum am putut să auzim, planul pentru Marea Nordului este, din multe privințe, un plan mult mai complicat. Cum s-a spus deja, Partea complicată cu Marea Nordului va fi acum și mai complicată de situația cu Regatul Unit. Pentru că, într-un fel, trebuie să gândim în două direcții diferite. Trebuie să putem să ne gândim ce se va întâmpla în Marea Nordului cu britanicii alături și apoi cu Brit, fără britanici e ceva ce îi îngrijorează pe pescari, pe pescarii danezi, știu deja. Ei pescuiesc foarte mult în partea britanică a Mării Nordului. Și cred că la fel stau lucrurile și pentru regatul țărilor de jos. Și aceștia Um, pescuiesc heringi acolo de secole și probabil situația va continua. Avem o problemă spinoasă și de aceea ar trebui să fim foarte clari când uh, hotărâm în ce fel reforma PMS va fi oglindită în acest plan. Ca să intru acum în chestiuni specifice, în planul pentru Marea Baltică am căzut de acord că Consiliul trebuie să facă o justificare de câte ori stabilește cote deasupra PMS. Acum nu mai găsesc acest fapt în propunere și mă îngrijorează. Cred că trebuie să fim duri. Cred că trebuie să avem o perspectivă pe termen lung și trebuie să știm că de pe cealaltă parte a mesei se joacă întotdeauna cu aceleași reguli. Cam atât pentru azi. Merci, Nils. Jan Nelson. Mulțumim, Nils. La Nelson. Mulțumesc, domnule președinte foarte pe scurt în acest moment, cum a făcut-o și domnul Van Dalen și eu voiam să pun sub semnul întrebării faptul că stocurile din Marea Nordului stau în felul în care stau. Nu e adevărat și dacă există asemenea declara- declarații, acestea duc la o lipsă de încredere mai ales în ceea ce privește reglementarea europeană în, în materie de pescuit. Cred că avem datoria de a ține cont de realitatea legată de stocuri. Unele stocuri sunt într-o poziție bună în pofida regulamentelor UE și nu pentru că acestea există. comunitățile de pescar care au reușit să ne ajute în acest sens ar trebui să fie răsplătită pe termen lung și nu să fie sancționată, cum s-ar întâmpla sub planurile acestea. Eu cred că e o idee bună la bază să avem aceste planuri. Zon, Marea Nordului e o zonă foarte importantă, însă nu cred că ar trebui să ne așteptăm ca niște controle ridicate la nivel uh, cent centralizat să ajute prea mult. Comisia și alții au vorbit de regionalizare, descentralizare. Pentru mine e una dintre părțile cele mai importante a revizuirilor care se fac acum și anume să avem șansa să construim pe niște fondații la nivel mai local, să se poată lua decizii la nivel local unde există și cunoștințe în ceea ce privește impactul și beneficiile pe care le-ar aduce cerințele existente. Comunitățile de pescar trebuie să fie la centru în toate acestea. O serie de colegi au discutat despre Brexit, dar bineînțeles va avea un impact semnificativ pe termen scurt. Marea majoritate a Mării Nordului înseamnă că nu va fi acoperită de acest lag legislativ și cred că trebuie să ținem cont și de acest fapt. Să vedem ce ne va spune Comisia în acest sens. Și apoi, în acest punct, doamna Rodust vorbea de faptul că trebuie să ne grăbim. Pescarii vor să știe ce se întâmplă. Da, e adevărat, însă trebuie ca și efectul să fie unul mare, așa că haideți să nu ne grăbim doar pentru a ne grăbi și să facem ceva ce să fie într-adevăr util, chiar dacă se va pune în aplicare doar pentru o mică parte a Mării Nordului. Mulțumim, Ian. Werner Kuhn are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisiei, mulțumesc și doamnei raportor pentru aceste prezentări care au fost făcute. Toți cei implicați au exprimat deja și au spus că planul pentru Marea Baltică e important pentru următoarele planuri pe mai mulți ani și pentru Marea Nordului și pentru Estul Atlanticului. Până în 2020 trebuie într-adevăr să ajungem la această captură maximă sustenabilă. Ca da, mă gândesc la acest uh, plan baltic, toți au fost la început de acord cu acesta, felul în care a fost construit e ok, însă obiectivul în ceea ce privește pescuitul uh, și mortalitatea în rândul peștilor, aici trebuie să fie acesta trebuie să fie precizat. Domnul Timmermans ne-a dat o interpretare asupra acestor aspecte și vorbea de speciile ca atare, speciile una cu una există aceste coridoare obiective care trebuie să fie definite și nu trebuie să începem de la zero. Aici, cu planul Baltic, suntem din nou pe calea cea bună. Întotdeauna existau discuții, unii care discutau de tabelul A, aici trebuie să fie obiectivele de la zero până la o anumită altă valoare în PMS. E un fapt acum că acest plan, acest plan multianual oferă securitate tuturor celor implicați, mai ales pentru sector. Și tocmai pentru că există aceste intervale temporale se pot uh, fixa atacurile pe bază științifică, pe cunoștințe și nu trebuie să se ia din nou, să se ia de, din nou de la început cu planul pentru cod și așa mai departe. Acesta e o consecință din acest plan. Apoi, la B, în coloana B, sub anumite condiții speciale, e posibil, cu o motivație științifică, ca PMS-ul să fie suprapescuit. Și chiar trebuie să se întâmple așa, pentru că există interacțiune între diferitele specii de pește. Știm ce se întâmplă și în Marea Baltică. Anumiți pești mănâncă pe alții, ce se întâmplă cu populația și dacă ne dorim să avem un echilibru, atunci se poate ajunge, bineînțeles, și la suprapescuit. Am spus că trebuie să ne bazăm și pe datele științifice și să nu tot avem astfel de discuții fără o bază ca atare. Un alt punct important, uh, Marea Nordului nu e doar uh, pescuit în largul mării, ci există și pescuit costal și de mici dimensiuni și și pentru aceste tipuri de pescuit e nevoie de reguli. Pentru pentru Marea Baltică, pentru bărci până la 20, 12 uh, metri, s-a renunțat la o parte din reguli, dar pentru altele unde avem încă tacuri și cote, uh, Aici trebuie să ne documentăm, să vedem cât de des se iese pe mare pentru câte zile. Apoi, Natura 2000 și despre acest subiect ar trebui să discutăm pentru că mi se pare că joacă un rol important pentru întregul concept. Și pescui, pescarii trebuie să aibă posibilitățile de care au nevoie, însă trebuie să ne asigurăm că există un echilibru. Mulțumim, Ricardo Santos are cuvântul. Ricardo? Obrigado. Eu, eu queria fazer aqui uma, uma referência um pouco... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să fac o observație tot importantă. Am auzit multe aici astăzi. În primul rând despre planuri, despre oamenii de știință, eu aș spune că stocurile sunt sănătoase și atunci nu ar trebui să fie introduse aceste limitări. Pentru că ce se întâmplă în acest caz cu expertiza științifică? Cel spuse de ICES, de exemplu, da, e o organizație multistatală, interstatală, și există în special membrii din Uniunea Europeană reprezentați aici. Comisia Europeană face un acord cu ICES Dacă considerați că ICE spune că stocurile sunt într-o stare bună, atunci aceștia răspun, Însă acele state membre fac altceva. Comisia Europeană spune, oameni de știință au făcut o întreagă analiză, da. Poate că ar trebui să facem o diferențiere. Statele membre sunt cele care pun totul sub semnul întrebării, dar până la urmă ele fac parte din ICS. E o observație pe care am vrut să o fac. Vă mulțumesc. Mulțumim, Ricardo. În ceea ce privește acest plan multianual pentru Marea, Nordului, eu aș spune în primul rând că e unul foarte complex. Comisia se bazează pe compromisul la care s-a ajuns pentru planul de gestiune pentru Marea Baltică. Citind expunerea de motive a comisiei, am găsit lucruri interesante, dar și neliniștitoare. În primul rând, comisia ne explică problema cu anumite tipuri de pești, cele care ajung la limită la cote și pescarii trebuie să își înceteze activitățile dacă aceste valori ale stocurilor sunt epuizate. Regulamentul de bază, știu că știți, însă insist, Regulamentul de bază poate să aibă consecințe economice și sociale negative asupra industriei de pescuit în anii viitori. E cel mai puțin lucru pe care putem să-l spunem. Comisia ne explică că opțiunea acestui plan multianual pentru pescuitul mix din Marea Nordului e mult mai eficace decât o gestiune care să meargă doar după regulamentul din 2013 această opțiune ar avea o, un efect mai pozitiv asupra mediului și un, un impact socioeconomic mai bun. Din aceste explicații am, înțelege, am înțelege că regulamentul de bază nu răspunde provocărilor presupuse de pescuitul mix. Înțelegem că ar fi o sursă de dificultăți suplimentare. I-a trebuit trei ani comisiei ca să recunoască acest fapt. Eu mă tem că în acest caz va exista o incompatibilitate între cele doi piloni din uh, pescuitul comun debarcarea pe de altă parte, obligațiile pe de o parte. Apoi, aceste stocuri cu cote limitate ar putea să facă astfel încât Consiliul să adopte tacuri supraevaluate, tocmai din cauza obligației de debarcare. Și astfel nu se vor atinge obiectivele pentru 2020. Poziția mea este clară și ce trebuie să fie uh, prioritatea noastră astfel încât să ne asigurăm că sunt gestionate într-un mod durabil stocurile de pește. Trebuie să fim foarte obiectivi. Și ajungem acum la următoarea chestiune. Ce ne dorim mai degrabă? PMS-ul sau obligați, obligația de debarcare? Cred că aici trebuie să insistăm. Asta am vrut eu să spun. Armando? Tu ai fost întrebat, interpelat, mai ales de Peter Van Dalen. Cred că nu poți să ne răspunzi la toate întrebările, dar oare ai niște răspunsuri pentru noi? Vă rugăm. Yes, thank you very much. With da, mulțumesc foarte mult. Voi răspunde cu plăcere la aceste întrebări, la cele mai importante dintre ele. Le voi lăsa deoparte pe cele legate de Brexit, pentru că nu cred că sunt în măsură să răspund la ele. Permiteți-mi să spun doar că atunci când am început să pregătim această propunere, când am început evaluarea impactului acum 2 ani, nu exista niciun fel de Brexit la orizont. Propunerea a fost făcută pe baza faptului că lucrurile vor rămâne așa cum sunt. Voi trece la întrebările doamnei, doamnei Rodos. Cum au fost alese speciile? Pentru a răspunde la această întrebare, voi spune ceva ce probabil am uitat să spun la început. În, atunci când făceam această propunere, am ținut cont nu doar de regulamentul de bază, ci și de raportul făcut de grupul operativ uh, dintre Consiliu și Parlamentul European. Aici se spunea în mod specific că atunci când elaborăm aceste planuri multianuale ar trebui să ținem cont de următorul fapt. Dacă ar trebui să fie alese doar câteva specii ca specii targetate și alegând aceste specii și punând în aplicare pentru acestea o gestionare corespunzătoare, celelalte numite captură suplimentară. Capturile auxiliare să fie luate în considerare sau nu. În evaluarea de impact am întrebat pe un de știință dacă așa ceva e posibil, dacă putem alege doar câteva specii care să definească pescuitul acolo, și să aplicăm planul multianual doar pe aceste specii și dacă și capturile auxiliare vor fi suficient protejate. Răspunsul a fost nu. Ne pare rău, dar dacă vreți să protejați și celelalte specii, atunci e nevoie de măsuri specifice de gestiune pentru toate speciile. De aceea că atunci când am ales speciile, am ales atât de multe specii și am făcut o categorizare și anume de, pentru care dintre ele vom avea nevoie de măsuri, de referințe, pentru care vom avea nevoie de abordarea precauționară de, și unde va fi nevoie de măsuri legate de procesul de regionalizare. A existat o întrebare foarte clară în legătură cu principiul precauției și cum îl punem în aplicare. Pentru, timp, pentru moment nu avem o metodă consolidată în legislația noastră, însă ceea ce știm e că oamenii de știință, mai ales cei din cadrul ICES, au dezvoltat o metodă elaborată. Fac o distinție între diferitele grupuri de specii uh, potrivit cunoștințelor pe care le au la dispoziție ei, oamenii de știință. Cred că punem în aplicare aceste principii, cele propuse de ICES atunci când facem propuneri. Au existat întrebări legate de cum evităm noi efectul de blocaj? Ce fel de măsuri specifice există în plan pentru a evita acest efect? Am spus de la început că îl eliminăm. Eliminăm acest efect de blocaj. Probabil va fi inevitabil că un, pescuit, un pescar va trebui să își oprească activitățile la un moment dat. Probabil cea mai importantă e posibilitatea de a folosi nu puncte de estimare, pentru că astfel Consiliul ar avea suficient spațiu de manevră să propună atacuri care sunt mai coerente, nu doar în ceea ce privește obligațiile de debarcare, ci și celelalte probleme care au fost menționate și anume interacțiunea dintre diferite specii, interacțiunile ecologice care au loc. Nimic nu e nou, toate acestea au fost discutate atunci când discutam propunerea privind Marea Baltică. Cred că nu facem decât să repetăm aceleași întrebări. Am primit întrebări în legătură cu aceste valori care se meargă după punctul de estimare, dacă se ajunge la un suprapescuit, dacă se trece de uh, principiile care apar în regulamentul de bază. Toate acestea au fost discutate și înainte și de aceea nu îmi doresc să intru în astfel de detalii, detalii acum. Cât timp avem o soluție de compromis, care considerăm că e una rezonabilă și care merge în direcția discuțiilor care au avut loc în anul 2013 între Consiliul și Parlamentul European, și interpretarea regulamentului de bază, punerea în aplicare acestuia cât de bine ne stăm putință pentru planul multianual. Cât timp ținem cont de toate acestea, cred că facem ceea ce trebuie. Domnule președinte, ați spus ceva important și anume Expunerea de motive făcută de Consiliu nu e tocmai cea mai bună. Spunem că regulamentul de bază a creat o problemă și noi trebuie să o rezolvăm. Probabil că formularea nu e tocmai foarte bună. De fapt, regulamentul de bază propune anumite reguli și și modurile prin care aceste reguli pot să fie puse în aplicare. Dacă nu punem în aplicare regulile, atunci creăm o problemă. Obligația de debarcare singură, fără să existe aceste planuri, ar fi o problemă și de aceea avem nevoie de planuri privind debarcarea. Problema în regulamentul de bază era următoarea. Era un sistem prin care planurile de demarcare erau setate pentru trei ani și dacă ne doream să le prelungim pentru totdeauna, atunci era nevoie de un anume instrument. Era prevăzut în regulamentul de bază, nu e vina acestuia. Planurile nu sunt bune puse în aplicare pentru că nu exista acest lucru suplimentar care de fapt exista în regulamentul de bază. As I said, mo I mean, most of the replies to the questions... Majoritatea răspunsurilor la întrebări și la comentariile adresate de dumneavoastră deja au fost uh, abordate în prezentarea inițială. Acum mă uit peste ele să văd dacă mai e ceva ce trebuie să adaug. Nu vreau să intru nici în detalii legate de modul în care se poartă Consiliul um, cu privire la acest plan multianual legat de Marea Baltică, pentru că nu știu, uh, de fapt, ce a decis Consiliul. Comisia a făcut uh, propuneri pentru Marea Baltică, le-a adresat Consiliului iar Comisia a făcut uh, totul uh, în baza unei bune intenții de a implementa planul multianual pentru Marea Baltică. Toate aceste întrebări au fost uh, complicate, dar credem că Comisia a propus niște soluții rezonabile la această problemă. Acum nu știu ce s-ar întâmpla în cazul în care știința decide că vom avea de face cu parametri diferiți. Oare avem nevoie de un instrument în decizie pentru a modifica anexa? Da, probabil că vom avea nevoie. Discuția asta deja a fost purtată în contextul planului general pentru Marea Baltică. Noi aveam intenția să avem puteri delegate pentru a modifica anexele, dar n-am reușit. Cam atât deocamdată, dar vom avea ocazii pe viitor să intrăm în uh, detaliile fiecărui articol. Mulțumesc. Tout à fait, Armando, nous en sommes euh, aujourd'hui. Da, astăzi oricum nu ni se prezintă decât propunerea de regulament. Dau acum cuvântul lui Ulrike pentru a conchide. Ich möchte mich jetzt erstmal bei allen în primul rând vreau să le mulțumesc tuturor, mulțumesc în special comisiei și le mulțumesc bineînțeles și colegilor mei. Am uh, adresat nouă întrebări și pe parcursul discuției în legătură cu planul pentru Marea Baltică s-au găsit răspunsuri. Pe mine nu mă ajută acest fapt deloc, trebuie să-mi răspundeți, așa că voi trimite în scris aceste întrebări comisiei și voi cere atunci întrebări scrise, la, răspunsuri scrise la întrebările mele, ca care ne vor ajuta pe toți. Mă bucur că am reușit să avem această dezbatere și sper că vom avea un raport bun la timp. Peter, ai dreptate, dacă îți amintești, la o zi după Brexit am spus nu trebuie să ne oprim acum din muncă, ce se va întâmpla, ce să facem, am hotărât nu, nu ne vom opri din muncă, așa că eu cred că nu putem să le explicăm nici pescarilor că acum uh, Trebuie să mai aștepte încă 10 ani pentru planul pentru Marea Nordului. Nu, trebuie să lucrăm, însă în același timp să știm tot timpul că Brexitul se va întâmpla, se apropie și să încercăm să negociem ce e mai bine pentru domeniul pescuitului. Sunt convinsă că și pescarii britanici vor să vadă cum va arăta situația cu Uniunea Europeană. Vom discuta despre acest fapt la următorul punct de pe ordinea de zi și de aceea vă rog, eu rugăminte pentru colegii mei, să acceptați într-o primă etapă calendarul așa cum e, trebuie să stabilim niște date astfel încât să putem să începem munca. Și apoi, dacă vor exista modificări pe parcursul procedurii, putem discuta o parte dintre date. Doamne Hazekamp, eu trebuie să vă spun că eu, personal, respect fiecare ființă care trăiește, dar uh, pești, o parte din ei există și ca să ne hrănim cu ei. Și doar aceștia de care avem nevoie ca să ne hrănim, doar pe aceștia vreau să-i pescuim. Restul îmi doresc să continue în continuare să noate fericiți în mări. Am această abordare. Um, sunt căsătorit uh, de 48 de ani, azi aniversăm această zi, eu și soțul meu, e minunat. Soțul meu mi-a dăruit multe bijuterii, dar, are, dar printre ele și un pește și acest peștișor pe care l-am primit e cel care mă însoțește tot timpul. Vă rog să acceptați faptul că respect foarte mult domeniul pescuitului. Mulțumesc! Chers collègues, euh, si j'ai bien compris, vous êtes marié avec un poisson. Dacă bine am înțeles, sunteți căsătorită cu un pește, nu? Oricum, felicitări pentru această aniversare a căsătoriei dumneavoastră, însă o remarcă, ați spus că vă doriți ca toți peștii pescuiți să fie consumați, însă vă reamintesc că uh, nu toți peștii vor fi consumați, ori ă, asta se, revede, se, se regăsește și în uh, inițiativa de care vă ocupați ă, dumneavoastră. A fost doar un comentariu amical. Mă gândesc și eu ca urică că trebuie să continuăm în baza calendarului deja fixat, ne vom adapta la el, pentru că e necesar să respectăm acest calendar. Următorul punct uh, a fost eliminat ieri, punctul 13, pentru că nu mai există interes pentru acesta. Prin urmare, vom discuta despre el la următoarea noastră întâlnire și ajungem acum la un schimb de opinii cu ușile închise. Uh, îmi doresc uh, ca ușile să fie într-adevăr închise și să nu se întâmple ca și ieri. Ieri uh, ușile închise n-au fost tocmai închise.